Otwieram posiedzenie. Witam wszystkich. Sesiunea Parlamentului este reluată. Bun venit tuturor. Îl salut pe reprezentantul Consiliului, de asemenea și pe reprezentantul Comisiei, care se află alături de noi. Și pe toți membrii prezenți și sigur și pe toți membrii care urmăresc uh, sesiunea uh, noastră din birourile lor. Așadar salut pe toată lumea. Cei care sunt aici și uh, cei mulți care urmăresc procedurile noastre din altă parte. Poate nu e cea mai bună cale de a participa la dezbatere, dar e cu siguranță cea mai practică. Conferința președinților uh, a discutat asupra nominalizărilor de membri în delegații. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este